este obiectivul fixat de 27%. Unii se preocupă că ne pasă prea puțin de acoperirea regională. În mod deliberat, nu aplicăm cote regionale sau naționale, dar ne uităm la activitățile noastre și din punctul de vedere al regiunilor. Exemplul EFSI ne arată că diversificarea geografică se ameliorează. Uh, Italia, Germania și Franța sunt cele care au beneficiat cel mai mult de infrastructură. Uh, însă au scăzut uh, între 2016 și 2018, într-adevăr, ca măsură din PIB, uh, avem o imagine mult mai exactă. Cifrele sunt diferite aici. Grecia, Estonia, Portugalia, Bulgaria și Lituania sunt cele care au primit cele mai multe finanțări uh, Uh, potrivit PIB-ului în 2018, ceea ce pentru mine e un rezultat remarcabil. Domnilor și domnilor, aș încheia asigurându-vă că banca noastră a oferit rezultate și a răspuns obiectivelor sale. Inclusiv prin planul Juncker am oferit contribuții semnificative pentru creștere și ocupare în UE și pentru acțiunile externe. Suntem banca UE, ceea ce înseamnă că suntem mai mult decât suma intereselor noastre naționale, suntem un exemplu excelent al Europei în acțiune și, într-un fel, suntem instituția care aduce vești bune în UE. Și vă asigur că vom rămâne neclintiți în susținerea noastră pentru investiții în întreaga Uniune și că investițiile structurale și provocările ce privește coeziunea pe piața unică europeană ne luăm cât se poate de în serios pentru a Uh, consolida rolul UE într-o lume în schimbare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, domnule președinte Hoyer. Are acum cuvântul domnul comisar Katainen, vă rog. Okay. First I want to thank... Mai întâi doresc să mulțumesc domnului Pirinski, domnului raportor și celorlalți deputați care au participat la pregătirea acestui raport excelent. Toată lumea știe că Banca Europeană de Investiții este un partener indispensabil pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, dar și a IMM-urilor, a inovării în diverse regiuni ale Uniunii Europene, lupta împotriva schimbărilor climatice, transporturile durabile și alte investiții de viitor. Comisia sprijină strategia ambițioasă de acțiune în favoarea climei uh, a Băncii uh, Europene de Investiții. Creșterea investițiilor, mai ales în energiile regenerabile, în eficiența energetică și în economia circulară, se concentrează pe activități uh, cu impact ridicat și serviciile de, conciliere, de, de consiliere uh, oferite firmelor uh, care funcționează în domenii destul de noi, cum ar fi uh, economia circulară, sunt extrem de necesare și trebuie să vedem cum nevoile de finanțare se potrivesc serviciilor disponibile. Deci banca a continuat uh, Uh, să se asigure că are produse adaptate schimbărilor în contextul Brexitului ne bucurăm de eforturile băncii uh, pentru a se asigura că își atinge obiectivele de finanțare și că acestea nu vor fi afectate. În ceea ce privește activitățile de uh, finanțare externă ale băncii, așa cum am spus, Comisia și BEI cooperează pentru a găsi soluții funcționare pentru a asigura previzibilitate funcțională pentru BEI după 2020. Bineînțeles, BEI va continua să joace un rol uh, important în promovarea intereselor Uniunii Europene uh, în afara teritoriului său și pentru a atinge obiectivele Agendei 2030. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar Katainen. Are cuvântul acum domnul Dasmas. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dacă este să reformulez uh, faimosul discurs al lui Marcus Antonius din uh, piesa lui Shakespeare, Iulius Cezar, am venit aici să laud managementul Băncii Europene de, Inve- de Investiții, nu să-l îngrop. Angajamentul BEI practicilor uh, unor bă- unei bănci comerciale și punerea acestora în aplicare au fost uh, impresionate. Drept urmare, BEI are un bilanț contabil mult mai puternic decât Deutsche Bank, de exemplu. Guvernul britanic are 16% din uh, acțiunile BEI. Aceste 16% din acțiuni au o valoare contabilă de 39 miliarde de euro și ne dorim ca această valoare să rămână neschimbată să nu fie diluată. Drept urmare, este extrem de important ca respectarea practicilor uh, comerciale sănătoase să nu fie diluate uh, prin uh, presiuni politice. Ar trebui să rezistăm, să se reziste tentației de a politiza activitățile de finanțare, mai ales dacă aceste cereri și aceste presiuni vin din partea partidelor verzi ecologiste. Vă mulțumesc, domnule Dasmos. Are acum cuvântul, în numele PPE, domnul Deutsch. Un uh, minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte Hoyer, domnule comisar, dragi colegi. Nu din uh, pură politețe, aș dori să îl felicit pe domnul Pirinski pentru un uh, raport uh, cu totul și cu totul excelent. Este un raport care rezumă extrem de bine concluziile Parlamentului European din ultimii ani referitoare la Banca Europeană de Investiții respectă și reflectă în același timp punctele critice regăsite și în uh, raportul uh, Curții Europene de Conturi. Există um, unele probleme, unele deficien- deficiențe care sunt reliefate în acest uh, raport, însă Banca Europeană de Investiții funcționează în mod adecvat, așa cum ar trebui să o facă. Aș dori să insist asupra doar, doar câteva aspecte. Banca Europeană de Investiții este o bancă și știm că există probleme legate de creditare în Uniunea Europeană. Însă, în în continuare, vechile state membre ale Uniunii Europene, cele 15 uh, existente înainte de anul, 2000, de anul 2004, sunt principalele beneficiare ale uh, finanțării oferite de BEI și am dorit ca această bancă să finanțeze mai mult noile state membre și de asemenea uh, țările din Balcanii Occidentali. Doamna Iala Sander. Mulțumesc, doamnă președinte și eu doresc să urez bun venit și domnului comisar Katainen și domnului Hoyer. Vă mulțumim că participați la această dezbatere și doresc uh, să mulțumesc, să felicit pe domnul Pirinski pentru acest uh, raport în care se regăsește toată experiența sa uh, din ultimii ani și aprofundarea în legătură cu activitățile Băncii Europene de Investiții. Continuăm să spunem că și Curtea de Conturi să auditeze aceste activități. Îți voi menționa câteva aspecte. Um, dezechilibrul uh, teritorial. Ne-ați spus, domnule Hoyer, că 2018 s-a avansat pe această cale. Um, ați uh, spus că noile activități din 2018 au fost mai echilibrate. Doresc să vă întreb dacă Spania sau Italia, care sunt pe locul 4 sau 5, ar fi un, uh, un, uh, un avans considerabil. Apoi, fenomenul migratoriu. Avem uh, probleme în legătură cu faptul că Africa, dar și în Orientul Mijlociu, creditele, microcreditele pentru micro, micro-întreprinderi Um, se bazează pe foarte multe contacte. Ne bucurăm de acest lucru. Dar când vine vorba de pusa, punerea în aplicare, majoritatea contractelor uh, au zero activitate. Um, trebuie să facem în așa fel încât această bancă de investiții să fie și o bancă pentru promovarea politicilor noastre de dezvoltare cu principalii parteneri. Apoi, startup-urile ne cer finanțare pentru inovare. Um, de ce apoi aceste firme ajung în state Statele Unite. Um, și am fost surprinsă de faptul că nu se evaluează câte locuri de muncă se creează în urma proiectelor finanțate de BEI. Nu putem să vedem care sunt efectele asupra ocupării ale proiectelor finanțate de dumneavoastră. Trebuie să se contabilizeze și uh, aceste consecințe. Vă mulțumesc și vă rog din nou să respectați timpul acordat. Acum, în numele ECR, are cuvântul domnul Cer- Cernețchi. Un minut. Pani Frunciunța, Panie Prezesie Hoyer, Panie Comisar. Vă mulțumesc, doamna președintă, domnule președinte, domnule comisar, stimate doamne, stimați domni. Cred că Trebuie să spunem în primul rând că banca dumneavoastră este o instituție care pune în aplicare politici, nu decide politici. Deci toate chestiunile care țin de politica de mediu, de politica climatică, sunt decise de statele membre, care sunt acționarii Băncii Europene de Investiții. Banca Europeană de Investiții trebuie să respecte anumite directive politice, respectându-și mandatul care i-a fost trasat. În ceea ce privește planul de investiții uh, Juncker, cred că cifrele vorbesc uh, de la sine. Și mai doream să mai uh, precizez ceva. Proiectele care aduc o adevărată plus valoare populației uh, locale. V-ați referit la aceste proiecte. Sunt proiecte uneori uh, controversate. Obiectivele climatice, dacă sunt tratate cu un grad prea mare de rigiditate, s-ar putea să uh, reprezintă un obstacol în calea investițiilor. Mulțumesc, domnule Cerneschi. În numele ALDE are acum cuvântul domnul Ali. Două minute. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, domnule Hoyer, dragi colegi. Domnule raportor, vreau să vă felicit pentru raport. Banca trebuie să aducă valoare adăugată, susținând dezvoltarea durabilă, creând locuri de muncă durabile în UE. așa cum a arătat banca 2015-2016, va susține 44 miliarde investiții până la 3% din PIB, creând mii și mii de locuri de muncă până în 2020. Uh, Aproape 7 miliarde de euro au fost uh, semnați de bancă, dintre care 19% în UE. Pentru stra- arii strategice, infrastructură, proiecte de mediu, IMM-uri. IMM-urile au primit peste 40% din întreaga sumă, ceea ce arată cât de important e rolul lor vital în economia europeană. Vorbim de politici proactive pentru aceste mici întreprinderi. Comisia de audit a arătat că bordul BEI a arătat o poziție justă a băncii și a fluxurilor uh, de lichidități. Deciziile sale au fost uh, juste. Pentru a accelera recuperarea economică, special în anumite sectoare și în anumite zone geografice, a, a mobilizat investiții. Uh, la sfârșitul 2017 deja se apropia de țelul propus încercând să atenueze dezechilibrele geografice. Documentele adoptate de Steering Board și procesele verbale au fost făcute, puse la dispoziție cu mai multă transparență. Mulțumesc. Kiitos edustaja Ali. Sitten eh, vihreiden ja Euroopan vapaa Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Tarand, un minut și jumătate, vă rog. Kiitoksia, puheenjohtaja. I'm not going to assess... Nu voi uh, evalua comparația făcută de domnul Darmus. Care bancă e mai comercială? Banca Europeană de Investiții sau, banc, sau Deutsche Bank? Mă bucur că nu comparăm Banca Europeană de Investiții cu Danske Bank, uh, care, care are activități mai dubioase. În ciuda negării dumneavoastră, să nu uităm ce a spus Olaful în legătură cu legăturile dumneavoastră cu Volkswagen Gate-ul sau cum putem numi acest uh, scandal. În fine, doresc să spun că uh, politica de investiții este o politică promițătoare și chiar dacă domnul Cernețchi ați dori să investiți în industria uh, cărbunelui în Polonia, eu cred că nu trebuie să investiți în sectoare care, energetice care nu sunt de energii regenerabile. Vă mulțumesc, domnule Tarant. În numele GUE are cuvântul acum domnul Flanagan, două minute. Cu câteva rezerve, este un raport cu care pot fi de acord. Deci o muncă foarte bună, domnule Pirinski. Bay poate fi descrisă ca o poveste de succes a Uniunii Europene, mai ales în ultimii ani. Este bine să vedem că se investește tot mai mult în întreprinderi mici și mijlocii, o, un sector care a fost neglijat profund de băncile tradiționale, nu doar în Irlanda, dar peste tot în Europeană. Din propria mea circunscripție uh, electorală știu de greu este pentru IMM-uri să aibă acces la uh, finanțare. Uh, băncile noastre au renunțat la responsabilitatea primară care le-ar reveni să, să financeze economia reală. Și mm, astfel uh, nu ar mai fi nevoie de intervenții din partea unei instituții, mm, unei alte instituții europene, BCE. Pe pagina 96 Uh, se spune că um, reducerea activelor Băncii Centrale a Irlandei din anul 2016 este un uh, pas necesar înspre publicarea, publicarea completă a bilanțului contabil cu aceste active. Și dacă îmi permiteți, o să vă traduc uh, acest anunț. Banca Centrală din Irlanda folosește în continuare ca o armă moneda uh, euro. În continuare, banii uh, împrumutați sunt uh, distruși ca urmare a uh, salvării băncii care acum a devenit uh, EBRC. Irlanda a distrus deja 19 miliarde și foarte probabil va distruge și alte 12 miliarde de euro în următorii ani pentru a salva uh, băncile respective. Îl felicit din nou pe domnul Pirinski pentru acest raport și felicit și activitățile uh, Băncii Europene de Investiții. Mi-aș dori uh, ca acest raport să fie luat în seamă și de către Banca Centrală Europeană. Mulțumesc, domnule Flanagan. În numele NL are cuvântul domnul Anemans. Un minut. Bei. E un fenomen de modă politică. Comisia de Control Bugetar prezintă niște recomandări pentru a invita BEI să-și extindă investițiile în domeniul energiei verzi în timp ce investiția deja depășea obiectivele din, de, pentru 2018, vorbind de depășire de 20%. Se pare că BEI investește mai mult în regiuni care prezintă o serie întreagă de probleme de infrastructură. Modernizarea infrastructurilor însă nu e rolul BEI. Cred că BEI investește întâi de toate în IMM-uri, energie, infrastructură și transport. BEI trebuie să rămână o bancă, o bancă ce finanțează și cofinanțează proiecte și care nu uh, uh interferează în gestionarea politică. Și Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Doamna Gresla, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președintă domnule vicepreședinte, domnule președinte Hoyer, dragi colegi, dragi colegi. Nu este atât de simplu, ne bucură faptul că sunteți aici și nu doresc să o ocolesc lucrurile importante. Știm cât de importantă este instituția dumneavoastră, ne bucură faptul că ați îmbunătățit guvernanța acestei instituții, dar mai există lucruri care trebuie uh, puse în aplicare din punctul de vedere al uh, transparenței, din punctul de vedere al responsabilităților care revin BEI, mai ales în, uh, în relațiile cu Parlamentul European și mi-aș fi dorit ca BEI să, fie, să răspundă mai rapid și să fie mai prezentă și în Comisia de Control Bugetar. Din, din punctul de vedere al nivelului uh, operațional, uh, tragerea la răspundere a BEI deseori, uh, din păcate, se bazează doar pe publicarea unor uh, broșurele. Puteți să ne spuneți uh, oricând care sunt costurile tuturor proiectelor finanțate de BEI, de exemplu, și după șapte ani. Ar fi frumos dacă am aflat și care sunt investițiile private care ajung și în uh, proiectele cofinanțate de uh, BEI. Cred că din acest punct uh, de vedere lucrurile se pot îmbunătăți și mai, și mai mult și cred că este frumos că sunteți înconjurat de șapte bărbați. Poate pe viitor veți reuși să dați un loc mai proeminent și femeilor. Vă mulțumesc, doamnă Gresle. Are acum cuvântul domnul Liberațchi, un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, doamna președinte, domn, domnule președinte Hoyer, domnule comisar. Permiteți-mi să nu vă întreb nimic în legătură cu uh, cota uh, pentru femei în Consiliul de Administrație și în instituția dumneavoastră. Uh, Raportul Pirinski este unul care prezintă o imagine corectă a unei instituții sănătoase, orientate înspre performanță, după cum vă place dumneavoastră să ne spuneți, care reușește să pună în aplicare obiectivele care au fost trasate și uh, leagă toate aceste activități de menirea principală a instituției noastre de bancă de investiții Banca Europeană de Investiții finanțează creșterea economică, dezvoltarea economică și aș avea câteva așteptări legate de de finanțarea mixtă, instrumentul, așa numitul instrument de blending, uh, de a atrage cât mai multe fonduri private, ceea ce nu ar face decât să uh, sporească și mai mult uh, Uh, volumul de investiții. În anul 2017, echilibrul regional s-a îmbunătățit, însă v-aș ruga, v-aș ruga să um, vă aduceți contribuția la uh, alfabetizarea uh, financiară în uh, statele unde educația financiară, anumite instrumente noi nu sunt atât de bine cunoscute. Vă mulțumesc, domnule Liberațchi. Are acum cuvântul domnul Maria, un minut. Stimate domnule Hoyer, um, tăcerea este de aur, spune proverbul. N-ați spus nimic despre raport. Um, investitorii străini trebuie să aibă banii lor, nu să folosească doar fonduri europene uh, pentru a face um, așa zise investiții și să pună mâna pe active. Uh, aeroportul din Atena um, a uh, beneficiat de credite din partea BEI pentru a extinde contractul cu um, operatorii pentru încă 10 ani. Ehm, ați eh, dat eh, eh, bani unor firme mari ca BP, în schimb, IMM-urile au dat foarte puțin, 250 uh, de milioane firmei Fraport, uh, firmei 150 de milioane uh, firmei de telecom, peste 300 de milioane unei firme multinaționale de gaz franceze, 700 de milioane de euro din EFSI pentru TAC. Iată de ce merge așa bine Grecia, pentru că banii au ajuns la noi, dar în mâinile multinaționalelor. Aceasta e situația. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Marias, Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Van Nistelrooy, vă rog. Mulțumesc, domnul președinte, domnule comisar, domnule Hoyer. Aș vrea să vă împărtășesc câteva observații din... Eu sunt din perspectivă regională, pentru că la PP eu uh, mă ocup de acest lucru și uh, Domnul Hoyer a spus că se dorește ajungerea la un echilibru între regiuni, mai ales după criză. Și asta mai ales după 2017. Exercițiul însă trebuie să continue și uh, raportul domnului Pirinski e foarte clar. El evocă coeziunea teritorială și cred că, într-adevăr, e obiectivul ce rămâne fundamental pentru Europa. Apoi, aveți și un rol de consiliere, de asistență. S-a vorbit de Invest EU, de această nouă platformă, dar eu cred că se poate face mai mult. Mă gândesc la programul Jasper pentru regiuni, un program despre care aș vrea să vorbesc, pentru că ori vorbim despre el. Injectați fonduri, există uh, consiliere, asistență din partea dumneavoastră, dar avem impresia că programul nu e atât de eficace ca în trecut. Eu cred că platforma Invest EU va putea ameliora și accelera procedura. Apoi, Poziția dumneavoastră e poate ceva mai puțin exclusivă în Invest EU. Și cred că începeți să conlucrați cu alți operatori, cu alți interlocutori. Adesea spuneați că așteptați inițiative. Ieri comisarul ne spunea că InvestEU se axează pe politici, e ghidat de politicile noastre. Eu aș vrea să știu ce ne puteți spune despre programul Jasper și despre rolul dumneavoastră de consiliere? Doamna Gresle a menționat uh, aspectul guvernanță și și aici eu cred că e foarte important să primim lămuriri. Vă mulțumesc, doamna Fanistarai. Ultimul vorbitor este domnul Kelly, vă rog. cred că ar trebui să fiți uh, prezent mai uh, deseori la Parlamentul European. Este o plăcere că sunteți astăzi alături de noi. Avem ocazia unui schimb de opinii. Este o ocazie pentru a felicita activită- activitățile băncii europene de a stimula investițiile și de a permite creștere economică și uh, uh prosperitate. Sumele investite sunt impresionante în ultimii 60 uh, de ani și ați avut un rol important în eforturile de a uh, depăși uh, perioada dif- dificilă economi- economică din ultima perioadă. Aș dori să felicit și pe șeful biroului BEI din Dublin, să-i mulțumesc și mm, dumnealui și domnului Katainen pentru seminarele, seminarele Um, și atelierele organizate în Irlanda dedicate modului în care um, funcționează Fondul European de Investiții uh, Strategice, în care va fi uh, continuat de un nou instrument de InvestEU. Pentru că, așa cum au spus mai mulți vorbitori, ne dorim noi instrumente în sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii. Sunt de acord cu raportorul care cere o îmbunătățire a capacității de consiliere a întreprinderilor mici și mijlocii în accesarea fondurilor oferite de BEI și sper într-adevăr că statele membre vor acoperi capitalul scos din BEI odată cu retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kelly. Am ajuns la procedura Catch the Eye, la intervențiile spontane. Domnul Zdroiesc este primul, un minut. Vă mulțumesc. Care sunt cele mai importante puncte pentru mine? Fondul European de Investiții Strategice a avut un uh, impact bun și ne bucur acest lucru, însă Efectul de multiplicare nu este chiar cel uh, preconizat inițial. Poate am fost puțin prea uh, optimiști. Disparitățile geografice au uh, scăzut, însă progresele rămân prea lente. Este important de asemenea să investim mai mult și în tehnologia spațială europeană și planificarea este extrem de importantă. Nu aș dori să interpretați cuvintele mele ca fiind critice, pentru că dezbaterea de până acum ne-a, prezent, ne-a oferit ne-a oferit uh, doar motive de a fi optimiști. Președintele Hoyer și-a depășit cu 312% timpul uh, de vorbire. Uh, în același timp, domnul Katainen a reușit să vorbească mai puțin timp decât îi fusese alocat. Mulțumesc. Domnul Polcea care are cuvântul. să vedem uh, poziția. Mulțumesc. BEI are obiectivul uh, de a investi um, în domenii strategice Um, în, dura, în durabilitate și pentru a se crea locuri de muncă. Regiunile rămase în urmă trebuie să beneficieze și ele de finanțările BEI pentru a se asigura coeziunea teritorială. Um, observăm uh, în raportul anual că 40% din uh, investițiile BEI uh, au finanțat activități ale IMM-urilor. Trebuie să fim foarte uh, atenți, bei trebuie să fie foarte atenți atunci când oferă credite. Uh, bineînțeles, uh, activitatea de creditare trebuie să fie eficientă, dar piețele sunt volatile uh, și nu s-a spus încă acest lucru. Vă mulțumesc, domnule Polciac. Dau acum cuvântul domnului comisar Katainen, vă rog. Doamnă președinte, aș vrea să laud muga domnului Kelly în circunscripția sa electorală. Știu că nu e singurul care a făcut acest lucru, dar voiam să îl dau pe dumnealui de exemplu, deoarece de asta avem noi nevoie. Trebuie să le spunem cetățenilor noștri, companiilor noastre, ce le stă la dispoziție, în ce fel pot beneficia de BEI, ce le poate oferi EFSI. Altfel, există riscul ca oamenii să nu știe ce pot accesa Instituțiile UE și chiar și instrumentele noastre financiare nu sunt atât de simple, uh, nu sunt atât de simple de înțeles precum un împrumut la bancă. Motivul pentru care anumite state membre au beneficiat mai mult decât altele și anumite regiuni au beneficiat mai mult decât altele prin EFSI e tocmai pentru că au avut fie politicieni foarte activi, fie autorități publice care le-au explicat cetățenilor și companiilor despre ce este vorba. În al doilea rând, vreau să mulțumesc eurodeputaților pentru o discuție uh, civilizată și mai degrabă consensuală um, în această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Vă mulțumesc, domnule comisar Katainen. Dau acum cuvântul domnului președinte Bey Hoyer. Vă mulțumesc, domnul președinte. Am o dilemă pentru că am fost criticat că mi-am depășit uh, timpul acordat și mi-au fost adresate 20 de întrebări care ar merita un răspuns precis, deci vă rog să mă înțelegeți dacă nu o să reușesc să le răspund uh, uh, la toate acum, o să vă răspund la celelalte înscris. Câteva comentarii cu caracter general. Uh, Uh, chestiunea distribu- distribuirii geografice um, începe să mă deranjeze uh, puțin, pentru că toată lumea se plânge de această distribuire geografică. V-am uh, spus care sunt cifrele legate de FACE și, în general, când vine vorba de proiectele finanțate de BEI, dacă este să ne orientăm în funcție de PIB, Grecia este pe primul loc, uh, urmată de Cipru, Portugalia, Croația și Polonia. Este o ordine greșită, atât de, de greșită, cred că este o ordine care Uh, reflectă prioritățile pe care ni le-ați trasat. Deci înregistrăm progrese în legătură cu această chestiune. A doua chestiune, aș dori să adaug în această dezbatere cuvântul infrastructură. Uniunea Europeană are o problemă importantă cu infrastructura, cu calitatea infrastructurii. Nu investim suficient în, în întreținerea uh, infrastructurii uh, noastre, ceea ce duce la o degradare uh, treptată, dar sigură a infrastructurii. Este mult mai sexy, să spun așa, să construiești noi lucruri, însă nu trebuie să uităm uh, întreținerea vechii infrastructuri. Doamna Iala Sender mi-a adresat o întrebare foarte interesantă legată de uh, companii noi uh, înființate de startup-uri. avem o mare problemă din punctul de vedere al finanțării 70% din uh, finanțarea sectorului corporatist uh, din Europa se datorează sectorului bancar și nu accesului, accesului pe piețele de capital. Proporția este exact inversă în Statele Unite ale, ale, în Statele Unite ale Americii. Și um, problema intervine pentru o companie nou înființată când dorește să se extindă și activitățile BEI ar trebui să fie mai prezente tocmai în acest uh, domeniu al creșterii companiilor noi înființate, care să sperăm că nu vor părăsi continentul european pentru a se dezvolta pe alte uh, continente apoi. Și efectul de ocuparea activității noastre. Încercăm să-l măsurăm cu cât mai mare precizie. Vă pot transmite ulterior câteva cifre. Analizele noastre, de exemplu, ne arată că în anul 2018 numărul uh, IMM-urilor sprijinite a fost 285.000 de locuri și numărul de locuri de muncă păstrate de IMM-uri și de companiile cu o capitalizare medie a fost de 3,9 milioane. Deci cred că ar trebui să avem un mai mare respect de sine. Trec la finanțare și mai ales la uh, finanțarea pe termen lung. Doamnelor și domnilor, unii dintre dumneavoastră doriți să ne, să ne priviți ca o bancă comercială, alții ca o uh, bancă uh, politică. Pentru că ne finanțăm și refinanțăm pe piețele financiare, trebuie să ne comportăm um, ca o bancă uh, comercială. Pe de altă parte, slujim uh, un cel public. Obiectivele noastre sunt stabilite de dumneavoastră, de Consiliu, de Comisie. Și acest lucru înseamnă că trebuie să împăcăm rolul unei instituții publice cu un comportament comercial, cu expertiza comercială pe piețele financiare. Când vine vorba de transparență, doamnă Gresle, sunt de acord cu dumneavoastră, am făcut progrese și sunt de acord că putem să ne îmbunătățim și mai mult. Însă aș dori să mă refer la două chestiuni minore. În primul rând, vă rog să nu uitați că Banca Europeană de Investiții este o instituție care nu are prea mulți angajați. Avem 3500 de angajați care se ocupă de un volum dublu de activități față de uh, Banca Europeană și de 8 ori volumul activității uh, BERD. Uh, Banca Mondială mm, dispune de 18.000 de angajați, BERD de 2.000 de, de uh, angajați. Și suntem criticați că nu avem birouri deschise în toate statele membre ale Uniunii europene, tocmai datorită eficienței care este atât de importantă pentru noi. Deci haideți să ținem cont de toate aspectele când uh, cerem reducerea costurilor. Și ultim, o ultimă intervenție privind uh, dimensiunea de gen. Sunt cu totul de acord. De fiecare dată când uh, un stat membru propune o persoană, o femeie pentru a ocupa un post în Consiliul de Administrație, o primim cu brațele deschise. Însă nu managementul băncii are un cuvânt de spus din, din, din acest punct de vedere. Uh, statele membre au rolul lor um, important din acest punct de vedere. În mandatul meu am ajuns de la 18 la 26% uh, femei în poziții de, de vârf în managementul uh, băncii. Nu putem să ajungem aceast, la această transformare la o adevărată paritate peste noapte, însă vă promit că țin cont de această chestiune uh, Um, la ocazia tuturor deciziilor pe care le luăm, încercând în același timp să nu uh, discriminăm uh, celălalt uh, gen, să nu discriminăm pe, pe bărbați. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă atrag atenția că domnul Zdroeschi nu cred că dorea ca, dumneavoastră să vă scurtați intervențiile, ci poate dorea ca domnul Katainen să și le lungească puțin. Vă mulțumesc oricum pentru prezență și uh, dau cuvântul raportorului domnului uh, Pirinski să încheie această dezbatere. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, bineînțeles, doresc să mulțumesc tuturor celor care au avut cuvinte de laudă la adresa raportului meu. Doresc să subliniez că este un raport al întregii comisii și uh, primesc laudele numele comisiei pentru ceea ce a subliniat domnul Hoyer pașii în direcția mai mult unei transparențe uh, sporite arată utilitatea acestor dezbateri și acestor rapoarte. Cred că putem fi mulțumiți din acest punct de vedere. Doresc de asemenea să revin la aspectul uh, repartizării geografice. Domnul președinte ne-a prezentat uh, cifre care arată că există o conștientizare a problemei și se evoluează spre o distribuție mai echitabilă. În același timp, veți fi de acord că o proporție de 80 la 10 nu este un echilibru durabil și e clar că provocarea rămâne. Și în final doresc să adaug că o astfel de dezbatere și faptul că domnul președinte a fost atât de deschis și înflăcărat la sfârșit, dacă îmi pot permite să spun asta, este un semn bun că uh, dorește să, facă, să se facă progrese ulterior. Mulțumim, domnule Pirinski. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc mâine. Acum am o comunicare. În urma consultărilor cu grupurile politice, președintele dorește să facă următoarea propunere de schimbare a ordinii de zi. Joi, dezbaterea privind situația din Togo este amânată. Există obiecții? Se pare că nu. Atunci această schimbare se adoptă. Now we can move on voimme siirtyä listalla nyt eteenpäin ja meillä on seuraavaksi Putem să mergem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul doamnei Gardia Zabal Rubial și a, do- și a domnului Sarvama, protecția bugetului Uni- Uniunii în cazul unor deficiențe gener- uh, generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. Dau cuvântul în primul rând celor uh, celor doi uh, raportori. Doamna Gardia Zabal Rubial, patru minute. Eu. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Um, de ună zi, un ziarist uh, m-a întrebat dacă acest regulament este necesar. Am spus da, cu siguranță. De mai multe ori am discutat despre încălcarea drepturilor în UE și despre modul în care instrumentele existente uh, sunt prea lente și ineficiente. Uniunea Europeană este o comunitate de valori pe care trebuie să apărăm și să le respectăm cu toții în calitate de cetățeni și state membre uh, nu este Europa a la carte, unde putem să alegem drepturile, dar nu și datoriile. Când un stat dorește să intre în UE, trebuie să respecte anumite condiții economice, politice, fiscale, uh, juridice. Sunt uh, multe condiții și condiții foarte stricte și de aceea durează ani de zile ca statele să intre în UE dacă reușesc. Dar după ce trecem examenul, înseamnă acest lucru că putem să facem ce dorim? Bineînțeles că nu. Examenul, examinarea este continuă și dacă apar deficiențele trebuie corectate și dacă nu, trebuie să existe un, sime, un sistem eficient și proporțional de sancțiuni. Trebuie uh, să recunosc că aș fi preferat sancțiuni directe, dar tratatul nu, prof, nu prevede așa ceva în astfel de cazuri. Așa că Comisia a făcut o propunere foarte inteligentă folosind instrumentele pe care le-a dispoziție, în acest caz bugetul european. Dar, așa cum am spus în Comisia pentru Bugete, cred că Comisia Europeană a pierdut o oportunitate de aur, pentru că dacă punem uh, împreună cele două idei, adică respectarea valorilor UE, dar și um, uh, protecția bugetului, uh, nu vom reuși dacă ne vrem doar la statul de drept, pentru că valorile despre care vorbim sunt menționate în articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană. E vorba de demnitatea umană, libertate, democrație, egalitate, drepturile omului, solidaritate, justiție, toleranță toate aceste valori sunt în articolul 2. Sunt cele care ne definesc Uniunea și sunt cele pe care trebuie să le protejăm. Dar în același timp trebuie să uh, protejăm bugetul. Și nu există un atac mai mare la adresa bugetului, la adresa solidarității și valorilor decât uh, evaziunea, frauda și concurența fiscală uh, neleală. Și de aceea consider că și acesta trebuie să fie o valoare, un criteriu de verificat și de sancționat dacă e nevoie. Nu putem vorbi despre egalitate, justiție și solidaritate dacă um, privim în altă parte când vine vorba de injustiția fiscală. În um, reuniunile pregătitoare ale poziției Parlamentului, Dincolo de dezbateri ample legătură cu obiectul regulamentului, am avut și discuții, negocieri în legătură cu trei aspecte. Întâi, protecția beneficiarilor finali. Ideea este să se stabilească sancțiuni uh, prin bugetul european, dar trebuie să facem acest lucru cu mecanisme foarte um, exacte care să ne asigure că sunt sancționați uh, infractorii și nu beneficiarii finali. Deci modificările realizate grație serviciilor texte, uh, tehnice ale Comisiei, um, plasa de securitate definită, garantează interesele beneficiarilor finali. Al doilea aspect este grupul de experți pentru că luarea de decizie, conform acestui regulament, va fi un subiect extrem de delicat. Comisia trebuie să aibă la dispoziție toate informațiile posibile pentru ca să poată să ia decizii bazate pe motive, decizii obiective și fără tentații partizane. De aceea e nevoie de un grup de experți care să sprijine Comisia și să o consilieze. În fine, Parlamentul European. În propunerea uh, Comisiei, Parlamentul avea doar un rol de observator. Acest lucru nu este acceptabil pentru că e vorba de valori, dar și de buget. Și în domeniul bugetar, um, uh, Parlamentul este autoritate bugetară pe picior de egalitate cu Consiliul. Închei, domnule președinte, cu ceea ce a spus în această dimineață primul ministru spaniol Pedro Sánchez. A venit momentul să apărăm și să protejăm valorile care fac din proiectul nostru un proiect unic. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Sarvama, tot patru minute, vă rog. Kiitos, Rova puhemies. Honorable Commissioner Oettinger. Stimată comisar Oettinger. Democrația nu poate fi niciodată uh, considerată evidentă. Ar trebui să reținem acest lucru. Unul din elementele cruciale, dacă nu chiar elementul crucial pentru a susține democrația în orice stat, e statul de drept însuși. Odată ce statul de drept e pus sub semnul întrebării, calea către cheile de la cutia Pandorei e deschis. De ce, dragi colegi? Pentru că democrația nu e niciodată perfectă. Democrația, prin alegeri, poate produce guverne și lideri care sunt tentați să se îndrepte către cutia Pandorei să vadă dacă sunt capabili să o controleze și pe această cale ar putea afecta sistemul judiciar sau uh, li s-ar părea util să influențeze mass media așa încât jurnaliștii să nu îi critice pe cei de la putere sau astfel de lideri ar vrea să introducă legi care să facă tot mai uh, greu societății civile să se exprime. Făcând astfel de lucruri, astfel de guverne și astfel de lideri ar submina în mod evident statul de drept, care este pilonul central al democrației. Din păcate, dragi colegi, nu e, aceasta nu e decât o descriere factuală a ce se petrece azi în UE. Ca tare, dacă vrem să salvăm democrația însăși, trebuie să salvăm statul de drept și să-l prezervăm. A fost cât se poate de clar, dureros de clar, ani de zile, că mecanismele juridice în vigoare nu stopează guvernele care o iau pe această cale periculoasă. Uh, și de aceea avem acum în fața noastră acest regulament deosebit de important. Avem nevoie de un mecanism care să introducă consecințe concrete pentru statul membru în chestiune. Și de aceea Comisia, în mod înțelept, a urmat uh, rezoluția CFM acestui Uh, uh, Parlament și uh, a propus o codecizia potrivit raportului nostru final și propunerii Comisiei pentru ca Uniunea să-și protejeze bugetul în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept, Uniunea trebuie să fie în măsură să impună măsuri adecvate, inclusiv restrângerea, reducerea sau chiar și suspendarea accesului la fonduri europene. Uh, într-o manieră proporțională cu natura, gravitatea și uh, aplicarea deficienței. În fine, aș sublinia cinci elemente decisive în înțelegerea acestui raport legislativ. 1. Temeiul juridic pentru această propunere este în regulamentul financiar și nu în articolul 7. Vorbim de protejarea bugetului UE, adică banii contribuabililor. 2 vrem să scriem o lege care să fie egală pentru aceeași pentru toate statele membre. Statul de drept poate fi uh, interpretat. 3. Dorim să protejăm beneficiarii finali ai fondurilor europene, că e vorba de cercetători, uh, cetățeni, organiza- uh, societatea civilă. Nu trebuie să suferă de înghețarea sau tăiarea fondurilor europene. 4. Vorbim de deficiențe generalizate ce privește statul de drept. Deci trebuie să există o subminare clară a statului de drept înainte ca un astfel de, uh, o astfel de măsură să fie aplicată. Apoi, Parlamentul pune pe picior, uh, raportul nostru pune Parlamentul pe picior de egalitate cu Consiliul în procedura de co-decizie, în ce privește transferul bugetar. Astfel, eu sper că fiecare eurodeputat se uită cu atenție la acest raport și, ca atare, am încredere că vi se va părea la fel de important să susțineți această propunere și să ne dați un mandat puternic pentru trilogurile ce vor urma, pentru că nimic în Europa de astăzi nu e atât de important precum statul de drept. În fine, dar în cele din urmă, permiteți-mi din suflet să-i mulțumesc doamnei coraportor, doamna Gardia Zaval, pentru excelenta ei muncă. Acest raport vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Sarvama. Acum, în numele Comisiei Libă, are cuvântul doamna Sargentini. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucură faptul că îl înlocuiesc pe colegul nostru, Terry Cabras, raportorul uh, Comisiei Libe. Eu sunt convinsă că este un raport necesar, avem nevoie de noi instrumente la dispoziția noastră pentru a ne asigura că statele membre respectă statul de drept. Este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că nu se încalcă, nu se abuzează drepturile cetățenilor justiția trebuie să fie independentă, statul de drept trebuie să fie respectat, pentru că altfel Uniunea Europeană nu poate funcționa uh, fără probleme. Și mă gândesc la anumite uh, guverne din Europa, cum este cel din uh, Ungaria, care nu a fost sancționat până acum. Comisia Libe, drept urmare, încearcă să se asigure că introducem măsuri de eh, examinare apropiată a acestor eh, guverne. Există un aspect în cartea Drepturilor Fundamentale în acest sens, unul profund și aș dori eh, să vă rog să votați pentru amendamentul 72 din Comisia Libă, care nu ar face decât să îmbunătățească acest raport, care deja este unul foarte bun. Vă mulțumesc, domnule Sargentini. Vă mulțumesc, vă mulțumesc că ne-ați auzit aminte că raportorul din Comisia Libe este domnul Teri Cabras. Și acum aș dori să dau cuvântul uh, domnului comisar Oettinger. Stimată doamnă președintă, doamnelor și domnilor eurodeputați, Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, tuturor eurodeputaților, în primul rând uh, raportoarei doamna Guardia Zabal și domnului Sarvama. Aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna uh, Sargentini, pentru text, pentru modul foarte expert în care ați discutat propunerea noastră, pe care ați acceptat-o principial și pe care ați dorit să o îmbunătățiți și mai mult. Vă mulțumesc pentru acest uh, lucru. Este vorba de mm, protec- în ceea ce privește propunerea Comisiei, este vorba de situația în care, mm, dacă există deficiențe generalizate vis-a-vis -vis de statul de drept în statele membre, să uh, Uh, dispunem să dezvoltăm un instrument care să ne permită să apărăm interesele financiare bugetului Uniunii Europene în fața uh, frau, uh, fraudelor, înșelăciunilor și așa mai departe. Și în acest context, îmbunătățirea acestui instrument este posibilă prin discuțiile ulterioare care urmează să fie purtate cu Parlamentul European și cu Consiliul ar trebui să fi dispus de acest instrument de mai mult timp și propunerea de acum nu este decât o, un pas logic. Pentru că mm, finanțăm anumite uh, proiecte și dacă există uh, conflicte cu parteneri, cu beneficiari, cu state membre, cu regiuni, cu Uh, autorități uh, locale și uh, litigii, conflicte care ajung la acțiuni în justiție, trebuie să ne bazăm pe faptul că instanțele sunt independente în statele membre, că statul de drept funcționează, că tribunalele nu pot fi influ- influențate. Deja de pe acum, statele membre trebuie să dovedească că normele și procedurile care guvernează modul în care sunt gestionate fondurile europene uh, sunt eficiente și că aceste fonduri sunt protejate în mod suficient de mare de uh, fraudă. Prin această propunere nu facem decât să consolidăm uh, această protecție a fondurilor europene, pentru că uh, nu există până acum un mecanism conc- uh, concret în uh, cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept într-un stat membru. Concentrarea pe, prote- pe protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene este, este un lucru foarte important. Din punctul meu de vedere, uh, sfera de aplicare creează uh, uh, un echilibru între protecția bugetului Uniunii Europene cu alte uh, mecanisme de protecție, cum este, de exemplu, uh, articolul 7 din uh, tratate. Nu este vorba de sancțiuni, ci de protecția banilor fondurilor europene. Pentru ca bugetul european să fie executat în mod adecvat, corect în toate statele membre. Uh, propunem un mecanism transparent și obiectiv. Toate măsurile posibile care pot fi luate în temeiul noului instrument trebuie să aibă un caracter proporțional, uh, respectându-se gravitatea um, deficienței în ceea ce privește statul de drept. Este vorba de reducerea anumitor fonduri sau de um, anularea suspendarea anumitor uh, fonduri. Trebuie să există de fiecare dată o proporție cu gravitatea deficiențelor în ceea ce privește uh, situația statului de drept. Este important să menționăm faptul că cetățeanul, beneficiarul, studentul, um, toți cei care ar trebui, la care ar trebui să ajungă fondurile europene nu ar trebui să uh, sufere. Este uh, important să vedem care sunt așteptările uh, cetățenilor, astfel încât uh, statele membre și nu societatea civilă, studenții, oamenii de, oamenii de știință și beneficiarii în general ai fondurilor europene să fie uh, cei care au de suferit. Dacă Comisia are motive uh, să presupună că există o deficiență în ceea ce privește statul de drept și că astfel interesele financiare ale Uniunii Europene ar putea să fie uh, afectate în mod negativ, am putea să demarăm un, uh, o, o procedură care să ducă până la urmă la reducerea uh, fondurilor europene. Trebuie să ținem cont de uh, decizii CEJ, de ra- rapoarte ale uh, Uh, curții de Conturi Europene, de, ex, de expertiza de avizele unor organizații uh, relevante din acest punct de vedere și înainte de a lua o decizie trebuie să uh, discutăm, să purtăm un dialog cu statul membru uh, vizat care să aibă ocazia să își prezinte poziția, să-și motiveze poziția. Dacă Parlamentul Uh, dorește să participe la această procedură, mi se pare un lucru logic cu care sunt de acord. Cu toate acestea, procesul uh, decizional, această procedură trebuie să se desfășoare uh, destul de rapid și să nu capete un caracter